Right, good morning, ladies and gentlemen. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Mm, nu se prea aude bine, nu e așa? Good morning, ladies and gentlemen, dear colleagues. The acoustic... Bună dimineața, doam- doamnelor și domnilor, dragi colegi. Acustica din sala asta nu este cea mai bună, după cum știm cu toții, deci v-aș ruga dacă aveți uh, conversații foarte importante să le continuați uh, pe coridor ca să putem începe reuniunea și aș dori să deschid această reuniune comună AFET-AFCO conform articolului 55, uh, articolul numărul 1, adoptarea ordinii de zi din 15 decembrie. Dacă cineva are ceva comentarii de făcut, nu e cazul, atunci punctul numărul 2, adoptarea ordinii de zi, niciun comentariu, se pare uh, nici observații. Atunci punctul numărul 3 implicații constituționale, juridice și instituționale ale politicii de securitate și apărare comune, posibilități oferite de tratatul de la Lisabona. Am convenit că eu voi conduce sesiunea de voturi în numele celor două comisii, AFCO și AFED, dacă cineva dorește să ia cuvântul, domnul Fleckenstein, rog. E greu să faci pe plac tuturor și mi s-a întâmplat o greșeală. Eu retrag amendamentul meu. 196 este amendamentul. Mulțumesc. Fleckenstein. Mulțumim, domnule Fleckenstein. Deci, domnul Fleckenstein își uh, retrage amendamentul oral 196. Aș fi dorit să dau cuvântul uh, vicepreședintelui AFCO Domnul Silva Pereira, da, e aici. Bună dimineața, bun venit. Doriți să luați cuvântul, vă rog. Well, thank you very much. I'm sorry for Mulțumesc uh, și vă rog să mă scuzați pentru întârziere. Vreau să vă urez bun venit uh, și să vă spun că Chestiunea pe care o supunem astăzi la vot este foarte importantă. Știm cu toții ce provocări stau în fața Uniunii Europene în uh, domeniul uh, discutat în raport și e bine că avem ocazia de a ne întruni ca să putem uh, lua decizii în comun în privința viitorului Uniunii Europene. Deci, vă mulțumesc pentru ocazia oferită. Thank you, uh, I would also... Mulțumesc, domnule președinte Aș dori și eu să exprim uh, uh, recunoștința pentru raportor și pentru comisie, pentru munca lor excelentă. Mihai Galer sau Esteban González Pons doresc să ia cuvântul? Nu e cazul, cu raportorii. Bun, atunci dacă sunt de acord, haideți să începem sesiunea de vot. ne dorim să terminăm la 9.45 cu sesiunea de voturi, deci dispunem de 35 de minute uh, pentru a vota în mod grupat, concentrat. Compromisul numărul 7. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la amendamentul 141. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 142 pentru, <clears throat> împotriva, abțineri, se respinge. 143 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 144 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 145 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 146 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 147 pentru, împotriva, abțineri. Mm, cred că trebuie să verificăm prin vot electronic. 147. Nu știu, se pare că nu funcționează sistemul electronic de vot. Votul s-a deschis. Mm, scrie aici, este afișat pe consolo că e o eroare cu cartela mea de vot. So, ah, You need more intelligence. Um, Okay. The vote is closed with 63 colleagues. votul. Se adoptă. 148 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromise 8 in favor. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Așadar, ajungem la compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, Ehm, verificăm prin vot electronic compromisul numărul 9. That was a clear... Votul s-a închis, a da, fost o majoritate clară. Așadar, trecem acum la 100. 170, 171, 172, 173. Cine este pentru toate acestea? Împotrivă, abțineri, se resping. Toate acestea 174 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. Se respinge 175 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 177 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 176 pentru, Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 178, 79, 80. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se resping toate acestea. 181. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se resping. 182. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. Compromisul 10 pentru, Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Nu sunt convins uh, de rezultatul votului, deci verificăm. Votul s-a închis. Minunat. Deci compromisul 10 a fost adoptat, așadar ajungem la 189, 190, 191, 192 împreună pentru, împotriva, abțineri, sunt respinse tot aceste articole. 193 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 194 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 195 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 196 a fost, deci, retras. Deci, supun la vot doar prima parte. Dacă am înțeles eu bine, spune președintele, prima parte. Deci, partea întâi, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Mm, verificăm. Part 1. Deci, prima parte, stimați colegi. We are voting deci, supun la vot 196, partea 1. Without the oral amendment which has been withdrawn. Deci, fără, fără amendament care a fost retras. We know what we're doing up here. Thanks for the advice. Nu, știm, știm, știm ce facem aici, că nu suntem chiar atât de dezinformați. Votul s-a închis uh, și se adoptă. Așadar, partea a doua. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 197, 198, 199, 200 împreună pentru, împotrivă, abțineri, sunt respinse. 202 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 203 pentru, împotriva, eh, abțineri, se respinge. 204 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 205 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 206 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 207 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 208 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. <clears throat> Acum amendamentul 232 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 233 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 234 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 235 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 236 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 237-38 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 239 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 240 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 241 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 242 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotriva, <clears throat> abțineri, se adoptă. Acum ajungem la amendatul 260 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 261 pentru, împotriva, Abțineri? Verific am 261. Votul s-a deschis și votul s-a închis. Avem 68 de colegi eh, prezenți și se respinge 262 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 263 pentru, nu, nu, nu, îmi cer scuze, spune președintele, intervenție din partea secretariatului, fără microfon, de 263 e caduc, mulțumesc, 264 pentru, împotriva, abțineri, se respinge, 265 pentru, împotriva, abțineri, se respinge, 266 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 267 pentru, împotriva, abțineri, se respinge 268 pentru, împotriva, abțineri. Se respinge. 269 pentru, împotriva, abțineri. Se respinge. 270 pentru, 269 s-a cerut verificarea prin vot electronic. Votul este deschis. Vote is closed. Votul s-a închis. Well, I think that was clear now. Cred că acum e clar pentru toată lumea. Bun, 270, uh, Leinen, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 271, intervenție fără microfon din partea secretariatului. Președintele, da, vă rog să mă scuzați. Bun, trecem la 273. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 277. Pentru. Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 278 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 279, 280 pentru, împotriva, abțineri, se resping aceste două amendamente. 281 pentru, împotriva, abțineri, verificăm. 281 Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Și se respinge, e clar. Bun, 282 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 283 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 284 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 285 și 286, 287 uh, retras pentru, împotriva, abțineri, se respinge. dă 288 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 289, 290 pentru, împotriva, abțineri, respinse. 290 și nu, 289-290 s-a cerut verificarea, președintele spune, cred că a fost clar, dar verificăm, votul electronic s-a deschis. Acum uh, văd că sunt 70 de colegi de față. Bun, votul s-a închis, 58 la 12, sper că a fost destul de clar rezultatul. Foarte bine. Unde am ajuns, oare unde am rămas? 291 pentru, împotriva, abțineri, se respinge 292, 293, 294 pentru, împotriva, abțineri, se respinge 295 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, mm, se adoptă. Bun. Deci trecem la amendamentul 303 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 304 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 35 pentru, împotriva abțineri se respinge. 36 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem mai departe la 324 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Compromisul 19. S-a deschis votul. S-a închis votul. A fost o majoritate clară. Compromisul 32 a fost adoptat. Trecem la 338. Trei, trei, opt. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 339 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 340 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 341 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 342 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 343 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri, să adoptăm. Trecem mai departe la 358 și 359 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 360 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 363 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 365 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trece la 375. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 376 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 377 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 378 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 378, verificăm, verificăm, s-a deschis votul. The vote is closed. Thank you, închis 39 pentru să adoptă. Nu, s-a adoptat. Nu, era cu următorul. 379. Jeffrey Van Orden. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 380 <coughs> pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 381 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 382, 383, 384 pentru împotriva abțineri se respinge, 386 pentru împotriva abțineri se respinge, 387 pentru împotriva care e caduc. 19 s-a adoptat, da. Bine, îmi cer scuze. Unde am ajuns? Vă rog să așteptați o clipă pentru că avem aici un moment de confuzie. Amendamentele 404 și 405, domnul Castaldo și alții, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 406 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 407 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 408 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 409 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 410 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 411 pentru, 410 s-a adoptat, bun, 413 atunci, Mezerici și Durand, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 414 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 415 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 416 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 417 pentru, 416, nu? Nu, 414 se adoptase. Compromisul 20. Cine este pentru? Împotrivă abțineri. Cred că se adoptă, ar trebui să verificăm. Nu? A fost evident. Bine. Compromisul 20 a fost adoptat. Trecem la compromisul 21. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la 436. Pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 437 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 438 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 439 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 440 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 22 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. 442 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 445 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 446 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 447 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 48 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 449 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 450 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 451 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 452 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 454 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 455 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 456 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 457 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 458. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la compromisul 1 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 22, vot pe părți solicitat din partea PPE. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 23 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 48 pentru, 20 împotrivă. 24 a fost solicitat un amendament oral. Am votat. Da, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 32 pentru, împotrivă, abține se respinge. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Asta înseamnă că putem trece la 45 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 58 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 70 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 71 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 72-73 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 74 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 75 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 76 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 77 pentru, împotrivă, îmi cer scuze că aduc. Trecem atunci la 78. Domnul Epitideios pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. doi pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 83 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 84 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 85 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 86 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 87 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 88 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 89, 90 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 91 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge.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 100 și 102 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 101 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 103 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 104 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. We now come to 105. 105 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 106 pentru, împotriva abțineri. Se respinge. 107 pentru, împotriva abțineri. Se respinge. 108 pentru, împotriva abțineri. Se, se respinge. Compromisul nou a fost adoptat? Da. Atunci trecem la 110. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 111 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 112 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 113 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 114 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 122 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 123 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm 123. S-a deschis votul. Doi. Colegi, se pare că nu doresc să participe la vot. Bine, închidem votul. Se respinge. 124 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 125 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 126 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 127 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 128 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 122 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 130 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 împotrivă, abțineri. De deci, ce nu verificăm? Haideți să verificăm numărul 6. S-a deschis votul. Toată lumea se pare că a participat la vot și se adoptă în mod clar. Numărul 7 pentru împotrivă, abțineri se respinge, numărul 8 pentru împotrivă, abțineri se respinge. Trebuie să supunem la vot și asta. Aliniatul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. Și dacă înțeleg corect, am ajuns la votul final pe marginea raportului astfel amendat. Cine este? Va fi un vot electro electronic. Bun. S-a deschis votul. Toți cei 70 de participanți au votat. Felicitări, raportul a fost adoptat. Point of order. Excuse me, Miss Lusing. Îmi cer scuze, doamnă Lusing, vă rog. Name of GUE we have... Mulțumesc. În numele GUE am uh, supus atenției noastră un raport minoritar și l-am trimis secretariatului. Mulțumesc pentru informare. Mai dorește cineva să intervină? Dacă nu, atunci mulțumesc colegilor din AFCO pentru prezență și vă mulțumesc pentru participare.